anularea alegerii acestor membri ai Parlamentului și în urma analizei uh, uh, acest lucru a fost confirmat, numirea lor a fost confirmată. Domnul Saliski nu va mai fi membru al delegației Uniunii Europene cu Ucraina. Sunt obiecții în acest sens? Nu. Înseamnă că se confirmă.